S-a încheiat și vom vota mâine. Și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume o dezbatere uh, comună în legătură cu uh, descărcarea de gestiune pe 2013, care include 52 de rapoarte. Aș dori să îi uh, urez uh, dom- domnului uh, Silva Carrera bun venit, nu este președintele Curții Europene de Conturi. Nu voi uh, citi numele tuturor rapoartelor, sunt 52, dar cred că le știți bine. Vom începe dezbaterea dând uh, cuvântul uh, uneia dintre raportori, doamnei Gresle, pentru patru minute. President. Doamna președintă, doamna vicepreședintă, doamna președinte al Curții de Conturi, doamna președinte al Consiliului, bine ați venit, ne bucură faptul că sunteți prezenți, apreciem acest lucru. În ceea ce privește des, uh, descărcarea de gestiune, aș dori să acordăm această descărcare de gestiune pentru anul 2013 Comisiei Europene cu conștiința curată. Aș dori să vă cer și sprijinul pentru rezoluție. În centrul rezoluției se regăsește gestiunea partajată, slăbiciunile în administrația statelor membre, slăbiciuni care există deja de mulți ani și care sunt pre, uh, prezentate în raportul meu, făcând și uh, propuneri de îmbunătățire. V-aș, aș dori să vă rog să nu diluați acest raport cu ocazia votului uh, de mâine Uh, mai și mă adresez acum mai ales celor din ambele extreme care afirmă că apără interesele contribuabililor. Trebuie să întărim uh, prerogativele de supraveghere a Comisiei Europene. Comisia Europeană a început să analizeze cu mare atenție cifrele prezentate de statele membre. Direcția Generală Agri are un rol de lider din acest punct de vedere și nu are niciun rost să înfrumusețăm cifrele. Și, uh, doamna comisar, doamna a comisiei, aș dori să vă rog să depuneți toate eforturile ca în domeniul agricol să ca Comisia Europeană să primească cifre uh, fezabile. De asemenea, în domeniul politicii agri- uh, regionale, de dezvoltare regională, mai trebuie să facem uh, multe lucruri. Comisia Europeană are o poziție mai puternică în fața statelor membre, cerând uh, controle mai bune. Cea mai mare dezamăgire pentru mine a fost, din nou, grupul politic al uh, socialiștilor și democraților și este bine că amendamentele lor au fost, uh, au fost respinse la comisie. Sper că acest lucru se va întâmpla și mâine, pentru că, dacă nu, uh, poziția Parlamentului va fi slăbită în fața Consiliului. Importanța raportului se referă mai ales la gestiunea partajată și uh, este inacceptabil să, să petrecem 40 de ani 40 de ani în deșert fără să învățăm nimic. O fraudă este o fraudă până la urmă. Există un amendament din partea SND-ului care exercită presiuni uh, Uh, mai mare asupra bugetului. Um, nu este vorba până la urmă de, de reducerea ajutorului pentru refugiații uh, din uh, Siria. Eu aș propune să respectăm textul de compromis și uh, să, uh, să discutăm în continuare și despre ECHO, de Agenția Europeană pentru Drepturile Omului, care se ocupă de refugiați, este mult mai bine să fim activi la fața locului și să nu recurgem la argumente ideologice, ci concrete. Este un lucru valabil și pentru grupul internațional de, de gestiune care a fost uh, uh, care nu a luat, uh, față de care nu s-a luat o decizie de către Comisia Europeană. Um, se poartă o campanie de dezinformare în Parlamentul European, există legături între această organizație și Comisia Europeană, un conflict de interese evident și aș dori să vă rog să nu uh, cădeți pradă acestei campanii de dezinformare. Aș dori în primul rând astăzi să mulțumesc uh, președintelui Curții de Conturi, uh, în al doilea rând vicepreședintei Comisiei și tuturor serviciilor Comisiei care, pe parcursul procedurii acordării descărcării de gestiune, au încercat să uh, răspundă întrebărilor noastre. Aș dori să mulțumesc și secretariatului și tuturor raportorilor din umbră și consilierilor grupurilor politice. Tuturor vă mulțumesc din inimă. Vă mulțumesc, doamna Gressler. Acum dau cuvântul uh, celelalte raportoare, doamna Labaiova. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Curții de Conturi, dragi colegi, înainte de a um, aproba fondul, uh, conturile finale ale Fondului European de Dezvoltare, să ne gândim ce ne așteptăm, care sunt așteptările noastre de la acest fond. La, în tragedia de lângă Lampedusa ne-a, ne, ne -a adus în discuție din nou um, Fedul, Fondul European de Dezvoltare și uh, rolul său în ceea ce privește preîntâmpirea astfel acestor tragedii uh, referitoare la migranți și, bineînțeles, uh, noi uh, ne așteptăm ca resursele limitate să eradicheze sărăcia în țări caracterizate de lipsă de dezvoltare economică, de lipsa instituțiilor publice și de crize sociale și politice, dar uh, fondul nu poate rezolva aceste probleme cu totul, însă poate preveni niște fenomene nedorite, cum ar fi uh, încercarea oamenilor disperați de a veni în țări europene, de a migra în țări europene, ceea ce și descărcarea. Aceasta este importantă. În primul rând, fiindcă să vedem cum a funcționat uh, fondul până acum, fiindcă sunt învățăminte de tras și, lecții, și um, și progresul trebuie avut în vedere. Apoi trebuie să se țină cont, în al doilea rând, nevoile țărilor în curs de dezvoltare de la Uniunea Europeană și, în al treilea rând, trebuie să pregătim recomandări pentru activitatea viitoare a Fondului European de Dezvoltare. Da, bineînțeles, recomandările trebuie să se bazeze pe principiile eficienței și transparenței. Am avut uh, foarte multă experiență cu acest sistem al uh, ajutor, ajutoarelor și trebuie să scăpăm de unele stereotipuri, cum ar fi uh, riscul în țările beneficiare am considerat că am văzut că este legat uh, de o rată ridicată a erorii a proiectelor fără să obține efectele dorite și uh, nu s-au putut, identific, nu s-au putut rezolva probleme identificate în ciuda um, ajutorului masiv care a fost dat. În unele cazuri acesta nu a fost folosit în mod optim. Iată de ce trebuie să evaluăm uh, prioritățile strategice definite la comun și să vedem care sunt zonele, domeniile unde se pot uh, face proiecte noi, cum ar fi infrastructura, uh, dezvoltarea infrastructurii și chestiunile sociale. Trebuie să reducem rata erorii, să ne concentrăm asupra priorităților de conținut și să avem instrumente financiare și o gestionare a proiectelor care să ajungă la atingerea obiectivelor. Avem nevoie de o conștiință de, diferită în uh, țările europene, fiindcă nu putem să ne bazăm într totul pe intermediari locali. Și nu putem să aplicăm numai practici europene. Avem nevoie de un echilibru între, între motivele politice și economice pentru acordarea acestui ajutor, fiindcă trebuie să monitorizăm eficiența instrumentelor financiare. Alocările financiare ale acestui fond trebuie să fie un instrument de investiții și nu un cadou de la ruda europeană mai bogată. bogată. Avem nevoie de priorități strategice, transparente și precise, iar prioritățile trebuie să se refere la nevoi reale. Folosirea instrumentelor financiare moderne poate duce la sporirea eficienței și transparenței și noi recomandăm un sistem de gestionare, de monitorizare și de control, iar nu în cele din urmă Fondul European de Dezvoltare trebuie să fie bugetizat, fiindcă numai așa vom reuși să folosim uh, toate creditele în mod eficient, rapid și vom putea da o mână de ajutor acolo unde este nevoie. Vreau să mulțumesc. Cooperarea uh, de care au dat dovadă colegii mei și comisiei, nu în ultimul rând. Mulțumesc. Are cuvântul încă un raportor, domnul Tarniu. Doamnă președinte, domnule președinte al Curții de Conturi, Uh, domnule președinte în exercițiu, domnule președinte, vicepreședinte, ca raportor pentru descărcarea pentru Parlamentul European pe 2013, în primul rând trebuie să mă asigur că banii publici de la contribuabil sunt folosiți cât mai bine cu putință la Parlamentul European. Am fost susținut în acest demers de, ra- de către raportorii din umbră, cărora vreau să le mulțumesc în această după amiază. În acest an de criză trebuie să să sprijinim cetățenii europeni, arătându-le că putem să îmbunătățim la toate nivelurile eficiența activității Parlamentului European în activitatea de zi cu zi. Parlamentul European trebuie să facă eforturi în continuare în domenii în care calitatea și eficiența gestiunii finanțelor publice pot să fie îmbunătățite. Iată de ce, în raportul meu, cer să se facă eforturi suplimentare în anumite domenii, cum ar fi uh, sporirea controalelor în ceea ce privește recrutarea asistențelor locali, numărul de asistenți locali pe, pe parlamentar european, care variază de la 0 la 43 în 2013, iar apoi plățile subvențiilor pentru grupurile de vizitatori eu, care este dat în uh, bani lichizi, 13% și doar 27% uh, prin viramente bancare în 2013. Și a treia îmbunătățire este îmbunătățirea indemnizație pentru misiuni al biroului de inform- personalului Biroului de Informații pentru Parlamentul European cu 7% în 2013. Videoconferințe trebuie să fie privilegiate mai degrabă decât deplasări foarte costisitoare. Este nevoie în egală măsură să facem mai mult în ceea ce privește paritatea. Lipsa de paritate pentru uh, posturile cu responsabilitate ridicată în administrația Parlamentului, acolo uh, uh, femeile reprezintă doar 29% în ceea ce privește șefii de unitate și 30% din numărul directorilor 34%. Trebuie să ajungem la un acord în ceea ce privește gestiunea comună. Casa Europeană uh, și, iată, de pildă, Parlamentul și Comisia trebuie să, uh, să împartă costurile acestei case europene și al Comisiei pentru Comisiei Conti au fost transmise rezultatele privind uh, asistenții acreditați, iar Trebuie să recunoaștem că succesul, să recunoaștem succesul administrației noastre și aici vreau să salut punerea în aplicare eficientă a, a măsurilor uh, tranzitorii care, care li s-au interzis să uh, angajeze membrii ai familiei sau a, uh, a, rude și reducerea cu 50% a indemnizației de călătorie pentru parlamentari, ceea ce ne-a adus 4 milioane de euro de economii în 2013. Salutăm și economiile realizate de direcțiile generale de interpretare și traducere, 25 de milioane de euro în 2013. Reducerea bugetului uh, pentru canalul Europa TV, 8 uh, milioane în 2013 a, a, însă au, a crescut numărul de înregistrări între 2012 și 2014, numărul de înregistrări vizionate a trecut la, de la, uh, uh, um, 50, la 35.000 la 50.000 și ne bucurăm că au fost, uh, înche- și au fost încheiate contractele a, a uh, 1500 de a, uh, asistenți acreditați. Trebuie să se reducă a, numărul documentelor imprimate prin inițiativa Paperless, care este o inițiativă a, ce merită salutată. La vot, mâine, voi sprijini amendamentele care cer mai multă transparență. În ceea ce privește uh, cheltuielile generale acordate parlamentarilor europeani, europeni un amendament uh, al PPE-ului și SCD-ului și susținut și de alte grupuri. Mă refer mai ales la grupul ALDE și uh, Uh, vreau să vă spun că în calitate de raportor uh, nu sunt pentru raport, uh, amendamentele care se referă la desfințarea premiului Lux și la sediul unic pentru Parlamentul European. Iată ce aveam de spus în legătură cu acest raport. Vă mulțumesc. Domnul Cernețchi, șase minute. Pani Przewodniczący Parlamentu, Pani Wiceprzewodnicząca. Domnule președinte, domnule comisar, uh, Am șase minute la dispoziție și acesta va fi cel mai uh, lung discurs pe care l-am ținut uh, vreodată, însă avem multe de discutat pentru că vom evalua modul în care IPN, inclusiv agențiile Uniunii Europene, își controlează finanțele. E un aspect foarte interesant pentru contribuabilul european. Cât privește Consiliul European, trebuie să conchidem din nou și din nou că Consiliul nu este gata să coopereze cu Parlamentul în acest domeniu. Cred că Consiliul eh, trebuie să ia parte la procedura anuală de descărcare de gestiune, așa cum se întâmplă și în cazul altor instituții. Toată lumea trebuie tratată în mod egal nu ca și în ferma animalelor a lui Orwell, unde anumite animale sunt uh, egale, iar altele încă și mai egale. Dacă ar fi să traducem totul uh, la nivelul instituțiilor uh, europene, animalul cel mai egal pare să fie Consiliul. Lucrurile nu pot continua așa. Anterior uh, am avut un președinte belgian uh, al Consiliului Uniunii Europene, acum avem un președinte polonez, însă uh, nu s-au înregistrat deocamdată schimbări. Secretarul general Neamț e pe picior de plecare și va fi înlocuit de un danez. Vom vedea ce se va întâmpla după aceea, însă lucrurile nu arată bine. Nu am primit uh, întrebări, uh, uh, n-am, primit răspunsuri la întrebările noastre, nimic nu s-a schimbat nici aici, nu am primit anumite documente, de exemplu cele care vizează clădirile deținute de Consiliu. Procedurile durează prea mult și e clar că avem nevoie de mai multe sinergii și de un echilibru geografic real, pentru că noile state membre care s-au alăturat după 2004 Uniunii Europene uh, sunt uh, privite ca și state membre de mâna a doua. Asta la nivelul Consiliului sau la nivelul Serviciului European de Acțiune Externă. Noile state membre, inclusiv Polonia, nu pot fi tratate ca fiind inferioare. Avem uh, mai puțin uh, reprezentanți uh, și poziții mai puțin puternice în comparație cu reprezentarea de care se bucură statele membre mai vechi. În ceea ce privește Curtea de Conturi, trebuie să îmbunătățim controlele cal calitative ale auditurilor, trebuie să existe mai multă flexibilitate și de asemenea, timpul de pregătire al raportelor speciale ar trebui redus. Cât privește Serviciul European de Acțiune Externă, uh, avem uh, multe uh, poziții de nivel înalt care ar putea fi revizuite la un moment dat. Procesul de luare a deciziilor, de asemenea, trebuie simplificat. Nu este clar întotdeauna ce responsabilități au acești reprezentanți speciali. De asemenea, din nou și din nou, avem nevoie de un echilibru geografic uh, care să ofere uh, noi oportunități uh, statelor membre noi. Cât privește cele 32 de agenții, Institutul European pentru Inovație și Tehnologie are aceleași probleme pe care le-a avut și anul trecut. Nu putem să observăm vreo îmbunătățire calitativă în ceea ce privește acest institut. Uh, Curtea de conturi a evaluat situația și a conchis că nu este suficientă calitatea actuală a certificatelor. S-a solicitat uh, practic uh, Uh, anumite instrucțiuni uh, de către acest institut uh, anumitor companii, însă um, până acum activitatea acestui institut nu a fost eficientă. Acest lucru trebuie spus foarte clar. Prin urmare, acest institut, EIT, din păcate a trebuit să renunțe la anumite acorduri și asta înseamnă că anumite fonduri vor trebui rambursate. Apoi, uh, în ceea ce privește Artemis și ENIAC, aceste uh, întreprinderi uh, au uh, fuzionat uh, anul trecut Și acum avem o problemă cu uh, credibilitatea auditurilor, a controlelor uh, interne și a implementării uh, bugetelor. În ceea ce privește IMI, adică sectorul medical, pentru al doilea an consecutiv există probleme cu rata erorilor care depășește 10%. Sper că acest exercițiu de descărcare de gestiune va reprezenta un mesaj transmis contribuabililor noștri. Pistisen să ia cuvântul pentru patru minute. Tak for det, og tak til revisionsretten, der jo gør, at vi alle sammen har overarbejdet. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, curții de conturi care face ore suplimentare prin aceste 52 de rapoarte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor și tuturor raportorilor din umbră pentru munca și colaborarea excelentă pe care am avut-o. Noi ne-am ocupat în mod specific de bugetul uh, Comisiei și am demonstrat că este posibilă o nouă abordare în uh, comisia noastră. O abordare care sper că va fi urmată și mâine cu ocazia votului de întregul Parlament European. În ceea ce privește domeniile examinate, aș dori să mulțumesc tuturor pentru abordarea constructivă. Eu și grupul meu politic dorim să vă Uh, mulțumesc pentru că s-a ținut cont din multe din amendamentele noastre și că în zonele unde există probleme, uh, amendamentele vor fi uh, păstrate astfel încât să demonstrăm că controlul bugetar este luat în serios la Parlamentul European. În ceea ce privește cu cele două rapoarte de care m-am ocupat eu, mulțumesc tuturor pentru cooperare. Unul din, uh, în ceea ce privește SESAR, nu există probleme foarte mari. Sunt uh, de acord că ar trebui să acordăm descărcarea de gestiune. În ceea ce privește raportul uh, privind ITER, proiectul ITER, Poate negocierile s-ar fi putut desfășura mai bine, însă aș dori să mulțumesc grupului ALDE și sper că și PPE-ul va, analiza, va analiza garanțiile și explicațiile oferite în legătură cu ITER. Ca o remarcă, aș dori să adaug că Uneori, în Parlamentul European se adoptă poziții foarte politice în contextul acordării descărcării de gestiune, când de fapt este vorba de elemente tehnice. În ceea ce privește proiectul ITER, există anumite preferințe politice, dar Obiectivul principal al Comisiei pentru Control Bugetar trebuie să fie buna garantare, garantarea bunei cheltui, cheltuiri a banilor publici. Deci ar trebui să discutăm despre cum este distribuit uh, bugetul în momentul în care creăm un buget și nu în momentul în care uh, controlăm executarea, execuția bugetului respectiv. Acestea fiind spuse, în general, abordarea pe care am avut-o mi se pare una echilibrată. Din păcate, la comisie vedem că există în continuare, se depășește pragul de 2% de semnificație și grupul meu politic nu poate vota dreptul mare pentru descărcarea de gestiune acordată comisiei. Sperăm cu toate acestea că acest raport nu va fi amendat și va fi de acord. Mulțumesc. Îl rog acum pe domnul ministru Reyes să ia cuvântul din partea Consiliului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar Georgeva, stimați membrii Parlamentului European, domnule președinte al Curții de Conturi, domnilor și domnilor. Pe 23 februarie am avut onoarea să înaintez recomandările Comisiei Comisie pentru Bugete, pentru descărcarea acordată Comisiei cu privire la executarea bugetului pe 2013. Pe 23 martie, Comisia pentru uh, Control Bugetar a hotărât să acorde descărcarea pentru buget comisiei. Votul în plenară va avea loc mâine și cred că va oglindi uh, votul din comisie. Mă bucur că Parlamentul European și Consiliul, în ceea ce privește această chestiune foarte importantă, sunt pe, de aceeași părere. Parlamentul European, în proiectul de rezoluție, a inclus câteva rezerve în ceea ce privește gestionarea financiară a Uniunii Europene, iar recomandările Consiliului indicau că ar trebui să fie rezolvate unele neajunsuri. Consiliul își face griji în ceea ce privește nivelul, rata, rata, de, în ceea ce privește rata de eroare ridicată în ceea ce privește unele plăți care a ajuns la 4,7 în 2013, iar pragul de 2% al materialității a fost Uh, a inclus mai multe domenii în afară de administrație și regretăm că sistemul de control și monitorizare asigură doar parțial uh, corectitudinea și eficiența plăților subordonate și că în majoritatea cazurilor autoritățile, autoritățile statelor membre aveau suficiente informații pentru a detecta și corecta aceste erori. În același timp, Consiliul ține cont de faptul că rata de erori estimată de Curtea de Conturi nu, uh, nu este o dovadă de fraudă și de și de irosire a resurselor financiare ale Uniunii Europene sau de fraude, iar Consiliul apreciază toate acțiunile luate de Comisie și de statele membre în ceea ce privește aplicarea recomandărilor din uh, anii trecuți. Apreciem în egală măsură. Și faptul că acest lucru s-a întâmplat uh, în uh, condițiile creșterii uh, plăților, în momentul în care resursele sunt limitate, este clar că e nevoie de o folosire eficientă a resurselor europene mai mult decât orice altceva. O gestionare financiară sănătoasă este importantă nu numai pentru cetățenii europeni, pentru opinia publică, ceea ce înseamnă că avem o obligație juridică de a aplica bugetul european de a, în conform uh, legislației în vigoare și gestionare de fonduri europene și statele membre trebuie să își asume răspunderea care le revine. Consiliul cere Comisiei și statelor membre ca pe viitor să îmbunătățească eficiența gestionării, sistemelor de gestionare și control, asigurându-se în același timp că, că aceste controle sunt rentabile pentru a ajunge la protejarea de plină a intereselor financiare ale Uniunii Europene este important să se ia măsuri de uh, um, uh, măsuri corectoare. Um, iar uh, în ceea ce privește gestionarea bugetului, Consiliul consideră că e nevoie de o informare cuprinzătoare și oportună în ceea ce privește nevoile de credite de plăți. Cerem Comisiei să dea o um, estimare a nevoilor de plăți pe termen scurt și lung. Am început uh, noul cadru financiar multianual de curând și mă bucur că în discuțiile privind noua programă de programare, în cele trei instituții europene se apleacă îndeosebi asupra creierii unei, um, unui temei juridic pe baza rezultatelor și unei, unui cadru juridic pe baza rezultatelor. Este un, uh, ocazie pentru noi toți să ajungem la o folosire mai bună, mai eficientă a resurselor europene. Bineînțeles, Consiliul își dă seama că nu se poate ca peste noapte aceste măsuri să aibă efecte pozitive, dar cerem comisiei să ofere rapoarte uh, regulate în ceea ce privește rezultatele obținute, pentru că aceste informații să fie folosite în momentul în care discutăm despre noul cadru financiar multianual. Consiliul este gata să participe în mod constructiv la toate discuțiile în ceea ce privește modul de a îmbunătăți pe viitor punerea în aplicare a bugetului european. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Și o rog acum pe doamna comisar Georgieva, pe care o salut cu plăcere. Thank you, Mr. President. Rapporteurs. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați raportori, domnule ministru Reis, domnule președinte Caldera, stimați membrii ai Parlamentului European. Discutăm despre procedura de acordare des, a, descărcării de gestiune care a demarat în noiembrie cu raportul Curții de Conturi și a fost urmată de discuții aprofundate. Din partea Comisiei Europene trebuie să spun foarte clar că luăm foarte în serios descărcarea de gestiune. Dovedim acest lucru prin crearea sistemelor de control, prin comunicarea pe care o avem cu Parlamentul European și răspunsurile acordate întrebărilor adresate. Dăm dovadă de seriozitate și la nivel politic. Am uh, purtat un schimb de opinii uh, serios cu Comisia de Control Bugetar și la nivel tehnic. Votul din Consiliu și votul din Comisia pentru Control Bugetar de acordare a descărcării de gestiune Comisiei Europene pentru exercițiul financiar 2013 este o încurajare pentru mine, pentru personalul Comisiei și aș dori să vă mulțumesc pentru acest lucru. Sper că votul de mâine va confirma această recomandare. Pentru Comisia Europeană, implementarea bugetară se bazează pe mai multe blocuri. Crearea sistemelor de control, selectarea proiectelor, publicarea licitațiilor publice, verificarea Uh, plăților și transferul um, a plă- transferul plăților. Este vorba de un proces multianual care nu se va încheia mâine, chiar dacă, așa cum sper eu, conturile pentru anul 2013 vor fi încheiate. Raportul uh, doamnei Gresle și înainte acestui raport, uh, raportul Curții de Conturi ne oferă o imagine nuanțată. Există elemente pozitive în această imagine. Conturile Uniunii Europene au fost Uh, semnată pentru a șaptea la, an, la rând, Curtea de Conturi a concluzionat că nu există o rată de eroare semnificativă și că tendința creșterii ratei de eroare a fost oprită. În 2013, 4,7% față de 4,8% în 2012. Însă, noi ne concentrăm asupra punctelor unde trebuie să facem mai mult și mai bine. Trebuie să facem mai multă și mai bine din punctul de vedere al respectării regulilor în domeniul gestiunii partajate, în domeniul agriculturii și al politicii de coeziune, din punctul de vedere al controalelor efectuate de autoritățile naționale în statele membre pentru a detecta cât mai timpuriu erorile, astfel încât să, le put- să fie corectate cât mai repede și pentru a nu fi nevoit să întrerupem plățile. Din punctul de vedere al Comisiei Europene, în primul rând, obiectivul nostru este de a proteja bugetul Uniunii Europene împotriva fraudelor. Am discutat astăzi raportul domnului Macovei privind uh, parchetul european. Eu sunt coresponsabilă pentru acest dosar care face parte din sistemul pe care dorim să-l construim pentru a pune capăt fraudei cu uh, fraudării bugetului european. Există însă și alte lucruri pe care le putem face pentru a îmbunătăți modalitățile de protejare a banilor publici. În Comisia Juncker ne concentrăm asupra a patru puncte critice. În primul rând, reguli simplificate, reguli care să fie mai ușor de înțeles, mai ușor de pus în aplicare, mai ușor de controlat, cu erori mai puține. Curtea de conturi ne-a spus foarte clar, reguli mai simple înseamnă eh, erori mai puține. Am mers mai departe în acest an pe calea începută deja în trecut. Am prezentat un tablou de bord privind simplificarea care ne arată ce am realizat deja și ce ne mai rămâne de făcut. Simplificarea este importantă și pentru al doilea obiectiv pe care îl avem de a îmbunătăți eficiența sistemelor de control. Acum cheltuim uh, 2 până la 7% din, uh, din fonduri pentru controle. Ne dorim, desigur, controle cât mai eficiente și încercăm să înțelegem care este cea mai bună modalitate de a cheltui banii contribuabililor. Pentru acest lucru avem nevoie de un al treilea element, de informații cât mai fezabile, mai ales informațiile pe care le primim, le colectăm din statele membre pentru a ne asigura că punem în aplicare cea mai importantă recomandare a curții de conturi, un singur lanț de audit, să nu avem, să nu avem mai multe audituri când unul ar fi suficient. Însă pentru acest lucru avem nevoie de informații uh, uh, fezabile. Declarațiile naționale de asigurare sunt foarte importante, să sperăm că acestea vor spori ca număr. În al patrulea rând, nu trebuie să uităm că problemele noastre au o natură multianuală și trebuie să ne îmbunătățim capacitățile de corecție, la care am recurs foarte mult în ultimii ani. Cam 2,2% din plățile efectuate în ultimii ani. În anul 2013, am uh, demarat 265 de nouă, noi întreruperi de plăți cu o valoare de aproximativ 5 miliarde de euro. Ne aflăm într-o nouă perioadă financiară și am auzit din partea dumneavoastră și domnul ministru a spus acest lucru. Trebuie să ne concentrăm pe conformitate, dar în același timp să înțelegem care este valoarea uh, banilor publici investiți deci performanța bugetului, efectul de multiplicare a bugetului european, respectarea condiționalității macroeconomice sunt to- toate elemente care fac parte din angajamentul nostru de a investi cât mai bine bugetul european. Ne dorim ca bugetul european să, să aducă rezultate și aștept cu nerăbdare uh, grupul interinstituțional care se va ocupa de performanța bugetară. Îmi depășesc puțin uh, timpul acordat, îmi cer scuze pentru acest lucru. Aș dori să închei exprimându-mi un angajat sincer de a lucra cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu Curtea Europeană de Conturi, pentru a-i uh, face mândri pe cetățenii noștri de munca pe care o depunem pentru ei. Mulțumesc! Și acum am să rog pe domnul Silva Caldeira din partea Curții de Conturi să ia cuvântul. Mr. President, honorable members. Domnul președinte, stimați uh, eurodeputați, uh, stimată vicepreședinte Georgeva, Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru această ocazie de a spune câteva cuvinte în legătură cu uh, această oportunitate de a avea o dezbatere legată de descărcarea de gestiune pentru anul 2013. De asemenea, aș dori să îi felicit pe toți raportorii pentru rapoartele lor și mai ales uh, Comisia pentru uh, Control Bugetar. E un lucru pozitiv pentru noi la Curtea de Conturi și pentru toți cei care lucrează acolo, să putem vedea că um, se folosește într-o manieră atentă și extensivă activitatea pe care noi am depus-o în acest domeniu. Ca prim an al ultimei perioade de uh, cheltuieli, 2013 a urmat aceleași modele ca și anii anteriori. Contul Uniunii Europene pentru acel an a fost unul pe care ne-am putut baza. Doamna vicepreședintă Georgeva a subliniat acest lucru foarte clar. Însă au existat prea multe plăți care au trebuit corect înregistrate, dar care însă n-ar fi trebuit făcute pentru că ele nu au îndeplinit uh, condițiile uh, de plată. Trebuie să mai acționăm aici pentru că uh, avem multe de îmbunătățit în acest sector, uh, mai ales uh, dacă ne gândim la ce responsabil la primul uh, nivel de asigurare a unei eficiențe a costurilor. Deci se pot face mai multe de către autoritățile statelor membre care sunt responsabile de uh, această, gest, această gestiune și de aceste controle primare și mai ales pentru că există uh, deja informații disponibile pentru a ne putea asigura că uh, plățile respectă în totalitate uh, normele în vigoare. Bineînțeles, uh, și Comisia Europeană poate să-și îmbunătățească raportarea la nivel uh, european în ceea ce privește erorile estimate, corecțiile financiare și alte asemenea aspecte. Sunt, uh, practic, niște elemente unde credem că putem să ne descurcăm mai bine. Însă, cum s-a subliniat și anterior, nevoia presantă este cea de a îmbunătăți informațiile uh, legate de rezultatele pe care le-am obținut. Aceasta este o problemă sistematică de fond a sistemului bugetar al Uniunii Europene. Uh, trebuie să dăm mai multă atenție uh, rezultatelor pe care le-am obținut uh, cu fondurile disponibile la nivelul Uniunii Europene. Or, acesta este mesajul cheie uh, pe care aș dori din nou să îl uh, subliniez uh, astăzi în numele Curții de Conturi. Acest aspect este cu atât mai important cu cât începem o nouă perioadă financiară cadru. Avem noi sisteme puse la punct pentru 2014-2020. Din nou, avem de-a face cu ocazia de a corecta lucrurile de la bun început, avem ocazia de a consolida uh, lanțul de răspundere uh, financiară al Uniunii Europene și cred că în acest context ar trebui să salutăm mai ales uh, planurile deja dezvăluite de Comisia Europeană pentru a stimula o cultură a performanței în ceea ce privește gestionarea financiară a Uniunii Europene. Această cultură trebuie să se întemeieze, după părerea noastră, pe un angajament real asumat de cei care realizează gestiunea financiară la toate nivelurile pentru a ne putea atinge obiectivele. E clar că trebuie să existe niște ținte clare și niște stimulente eficiente pentru a putea să obținem acest lucru. Și în cele din urmă, domnule președinte, luăm notă de faptul că acest for a ținut cont de toate avertizările și recomandările noastre în legătură cu diverse subiecte um, și uh, asta nu doar în legătură cu nevoia de transparență și cu aranjamentele de răspundere pentru instrumentele financiare, uh, mai ales acelea care uh, sunt gândite pentru a finanța investițiile. Acesta este un subiect în legătură cu care ne-am exprimat în avizul uh, nostru recent uh, vis-a-vis -vis de planul Juncker. Domnule președinte, stimați eurodeputați, Uniunea Europeană nu își poate uh, permite uh, ca uh, îndeplinirea rezultatelor să uh, fie un gând secundar. Ca și curte, noi uh, de-abia așteptăm să lucrăm îndeaproape cu dumneavoastră și pe viitor, uh, cu această instituție, cu Parlamentul, uh, pentru a ne asigura că folosim cât se poate de bine fondurile existente pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Silva Caldeira. Acum urmează un număr de colegi care vor vorbi din partea comisiilor Ehm, marea majoritate a lor eh, câte un minut și am să i rog să facă efortul să se limiteze la acest minut. Prima va fi doamna jtteenmki pentru Comisia pentru Afaceri Externe. Doamna jtteenmki un minut. Kiitoksia puhemies. Puhun siis ulkoasiainvaliokunnan puolesta. Domnule președinte, iau cuvântul în, în numele Comisiei AFER și aș dori să mă refer la două puncte. În primul rând, eficiența costurilor pe de-o parte, și măsurile prin care putem uh, reduce cheltuirile fondurilor europene pentru a ne asigura că privim o uh, valoare, o plus valoare pentru fondurile investite. Trebuie să acționăm reducând costurile pe cât posibil. Nu există întotdeauna servicii consul, de consultare și deseori trebuie să recurgem la servicii externe de, de, de consultanță. Există și anumite probleme legate de uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Am știut de la bun început că a existat această problemă cauzată de faptul că mult mai mulți funcționari au fost angajați din fostele state membre ale Uniunii Europene în comparație cu ponderea populației. De asemenea, uh, un număr redus de femei a fost uh, angajate, deși ni s-a promis corectarea problemei. Nu s-a întâmplat acest lucru până acum. Mulțumesc. a Comisiei pentru Dezvoltare. Herr Präsident, verehrte Vizepräsidentin, verehrte Ratspräsidentschaft. Domnule președinte, Iau cuvântul în ceea ce privește ajutorul umanitar. Este vorba de uh, tabăra de refugiați Tinduf din Algeria și mă tem că dacă vom da curs acestui raport, ajutorul umanitar din uh, această tabără de refugiați va fi redus în mod uh, covârșitor. Raportul Comisiei pentru Control uh, Bugetar se bazează pe un caz din anul 2003, care a fost uh, rezolvat în anul 2007 și în fiecare an se controlează dacă Comisia, uh, de Comisia Europeană sunt în ordine. Se cunoaște numărul celor care primesc ajutorul, ajutor umanitar și mă tem că dezbaterea, uh, dezbaterea, dezbaterea între uh, Maroc și Algeria uh, va fi dăunătoare pentru ajutorul umanitar. Deci vă rog să fiți de acord cu amendamentul 27 mâine. Vă mulțumesc. Pe domnul Böge, din partea Comisiei pentru Comerț Internațional, să ia cuvântul pentru un minut. Yeah. Herr Präsident. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Comisia pentru Comerț Internațional, Comerț Internațional stabilește cu plăcere faptul că rata de eroare pentru anul 2013 a scăzut, în totuși 29% din din uh, operațiunile examinate în acest domeniu au avut uh, uh erori mai ales prin nerespectarea criteriilor de eligibilitate. Mi se pare important ca remarcile și propunerile curții de conturi în ceea ce privește uh, tratamentul special să fie respectate. Lipsește până acum o evaluare de impact uh, adecvată din partea Comisiei Europene suntem de acord cu recomandările făcute de Curtea de Conturi în ceea ce privește evaluările ex-ante și ex-post um, și statele membre, membre trebuie să-și asume responsabilitatea care revine aici și trebuie să găsim uh, posibilitatea de a avea o mai bună cooperare între toți uh, actorii pentru a avea un exercițiu bugetar cât mai solid. Mulțumesc. Robert Marcus, pentru, din partea Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Comisia ECON s-a ocupat în mod uh, special cu autoritățile de supraveghere a băncilor, a Uh, titlurilor de valoare și a asigurărilor. Salutăm activitatea acestor autorități de supraveghere pentru că ele au o contribuție importantă pentru a ajunge la, un, uh, la o punere unitară a cadrului de, reg- de reglementare în Uniunea Europeană și pentru a uh, depăși fărămițarea sectorului financiar european. Pe de altă parte, criticăm faptul că toate aceste autorități de supraveghere, în cadrul fiind reglementate de anumite directive, și-au depășit competențele pe care le-au primit de către legiuitor și am dorit să le cerem să respecte prerogativele care le-au fost trasate de către Parlamentul European și de către Consiliu. Cred că acest lucru este în interesul nostru al tuturor. Deci ne-ar bucura dacă și uh, amendamentele Comisiei Econ vor fi sprijinite mâine în votul din plenară. Mulțumesc. Doamna Harkin, din partea Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă. Un minut. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnului Cernescu, fiindcă a preluat majoritatea sugestiilor mele cu privire la uh, cele patru agenții uh, care țin de competența Comisiei noastre uh, Sunt, mai rămân unele mici chestiuni în ceea ce privește prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. Cu toate acestea s-a înregistrat progres, iar în ceea ce privește auditele interne, toate recomandările au fost preluate sau finalizate sau sunt în curs de a fi finalizate. S-a înregistrat progres și în ceea ce privește punerea în aplicare a abordării Comisiei cu privire la agențiile europene descentralizate și cartografierea din acest domeniu care pune accent pe o cultură a performanței, așa cum a spus domnul Caldera. Și în cele din urmă vreau să subliniez faptul că raportul Curții de Conturi a arătat că rata erorii a scăzut în ceea ce privește ocuparea și, și afacerile sociale de la uh, 3,2% la 3,1% în, în 2011 um, iar uh, este, trebuie să spunem că ne așteptăm ca aceste, acest progres să continue. Uh, domnul Lavia, din partea Comisiei pentru Mediu, un minut. signor presidente onorevoli colleghi in qualità di relatore dell'opinione sul discarico a nome della commissione ambiente volevo. domnule președinte în numele comisiei envi aș dori să mă refer succint la cele cinci agenții de care suntem noi responsabili pentru 2013. În termeni generali, în ceea ce privește implementarea bugetului și gestionarea corectă a resurselor de către aceste agenții, avizul nostru este unul pozitiv. Fici doream să subliniem modul în care Agenția pentru Mediu a funcționat din perspectiva gestionării preventive pentru a evita conflictele de interese. Pentru EFSA, de asemenea, s-a îmbunătățit uh, uh, gestionarea fondurilor, totuși, tocmai pentru a evita conflicte de interese și pentru a îmbunătăți pe ansamblu transparența. Acest lucru se aplică atât la nivel intern cât și la nivel uh, extern. În ceea ce privește CDC, ne bucurăm să vedem că centrul uh, a investit în uh, corecții și a dat curs recomandărilor. Din partea Comisiei pentru Transport, două minute. Mr. President, ladies and gentlemen, Domnule președinte, domnilor și domnilor, Comisia pentru Transport salută rata mare de implementarea pentru transport și mobilitate și faptul că rata de eroare este sub 2% pentru majoritatea programelor. Cu toate acestea, ne, ne îngrijorează faptul că în domeniul cercetării rata de eroare este peste 2% și că nu se respectă în continuare regulile pentru achizițiile publice. În plus, pentru a consolida transparența, considerăm că Comisia ar trebui să, pre- să publice o listă anuală a proiectelor de transport cofinanțate în Uniunea Europeană cu suma exactă pentru fiecare proiect în parte. Este de o importanță deosebită să ne asigurăm că există o sinergie puternică și coordonare între diferitele surse de finanțare europeană pentru a evita dublarea eforturilor și pentru a garanta o folosire cât mai eficientă a acestor uh, fonduri. Domnule președinte, din păcate, trebuie să recunosc că o parte a textului din uh, rezoluția de acordare a descărcării de gestiune este prob- foarte problematic. Exemplele incluse și uh, evaluările uh, făcute acolo uh, cred că vor da apă la moară euroscepticilor. Este o abordare aplicată și Bulgariei, un stat din, și altor state din Europa de Est. Datele despre aceste state uh, par să dau impresia faptului că fondurile europene sunt accesate în aceste state doar prin uh, fraudă și, nu, și se ignoră progresele înregistrate. Este în interesul Uniunii, tuturor cetățenilor europeni de a avea o abordare obiectivă și echilibrată, cum este cea a socialiștilor și democraților, spre deosebire de doamna Gresle, deși dumneai nu mă dezamăgește în totalitate. Misia pentru dezvoltare regională, un minut. Благодаря ви, господин президент, госпожо заместник председател на Европа. Mulțumesc, Domnule președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei, domnule președinte al Curții de Conturi, am luat parte la dezbaterea de astăzi uh, cu privire la descărcarea de gestiune pentru 2013 ca și președinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională și ca raportor pentru această procedură în discuție. Aș dori să uh, o felicit pe doamna Gresle pentru uh, accentul foarte precis uh, pus în raportul său și pe detaliile oferite și vreau să precizez că sunt foarte bucuroasă că o parte dintre propunerile Comisiei Regii și-au uh, găsit locul în acest raport. Pentru noi, un aspect cheie este accentul care cade pe uh, crearea unei culturi bazate pe rezultate și pe performanță, care să țină cont de eficiență și uh, de uh, impactul politicii de coeziune. Ne bucurăm să vedem că Curtea de Conturi și Comisia Europeană gândesc la fel. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că uh, discontinuarea plăților ar putea să aibă efecte negative. Din partea Comisiei pentru Agricultură, domnul Iar, un minut. Domnule președinte, Comisia Agri prin mai multă aviză. Pentru prima dată a participat la descărcarea de gestiune și uh, comisia noastră nu dorește să ignore uh, raportul Curții de Conturi. Trei rămaci scurte. În primul rând, eu cred că avem nevoie de un sistem unitar pentru stabilirea ratei de eroare folosit atât de Comisia Europeană cât și de Curtea Europeană de Conturi, pentru că rata aceasta de eroare diferită duce la confuzie politică. În al doilea rând, o rată de, de eroare sporită cred că reflectă și o politică birocratică tot mai bizantină. Există Uh, greșeli inerente generate de sistemul foarte complicat. Și apoi mă miră puțin uh, faptul că informațiile furnizate de statele membre nu sunt uh, fezabile, pentru că acest lucru a, a dus la acțiunea Comisiei. Din partea Comisiei pentru Pescuit, domnul Cadec, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, Aș dori să-mi reamintesc care este uh, rolul primordial al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului. Rolul acesta este foarte important în ceea ce privește buna aplicare a politicii comune a pescuitului și mai ales în ceea ce privește debarcările uh, care a fost votată în această dimineață. Agenția a avut rezultate foarte bune în ceea ce privește supravegherea de la crearea acesteia și a garantat coordonarea și punerea în aplicare a activităților de control în toate statele membre. Sunt foarte mulțumite de declarația Curții de Conturi în ceea ce privește um, uh, conturile anuale ale mm, agenției pentru 2013. Vreau să felicit agenția pentru rata de execuție a creditelor de angajament 93% uh, și pentru creditele de plăți 84%, precum și consumul de credite uh, restante de 90% uh, pentru toate aceste, din toate aceste motive, ca raportor pentru Comisia de Pescuit, am propus oferirea descărcării de gestiune pentru această agenție. Vă mulțumesc. Și eu. Pentru Comisia pentru Cultură, uh, domnul Maura Barandiaran, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să spun că execuția bugetară pentru Erasmus Plus și um, Creative Europe a fost de 100%. Mă bucură această cifră. Însă, cât privește uh, alte programe um, creatoare, am putut uh, vedea că trebuie să dăm atenție sporită uh, accesului la cultură, pentru că există o legătură directă prin cultură între cetățeni și Uniunea Europeană sau între cetățeni pur și simplu. Într-un raport special al Eurobarometrului am putut vedea uh, cum stau lucrurile în ceea ce privește uh, accesul la uh, cultură, precum și păstrarea patrimoniului. Trebuie să protejăm aceste fonduri, așadar. Pentru Comisia de Libertăți Civile, doamna Guillaume, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cum Comme chaque année, la Cour des comptes. Mulțumesc, domnule președinte. 9 agenții au fost verificate și acestea țin de competențele comisiei noastre. Iar uh, acestea nu sunt motiv de entuziasm, de entuziasm întotdeauna, dar de o mare importanță politică. Iar uh, s-au creat agenții în uh, domeniul libertății și justiției, iar resursele afectate nu sunt foarte mari, numai că riscul este foarte ridicat la nivelul Uniunii Europene, fiindcă aceste agenții sunt foarte vizibile în statele membre și au o influență de mare însemnătate în ceea ce privește deciziile politice și programele aplicate, mai ales în sectoare foarte importante pentru viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Pentru uh, pentru bugetele acestor agenții, bilanțul este pozitiv în mare parte, s-au înregistrat îmbunătățiri uh, față de criticile și remarcile de anul trecut. Acestea fiind spuse, totuși trebuie să încurajăm agențiile să-și îmbunătățească planificarea bugetară, transparența funcționării bugetului și uh, cea mai bună folosire a bugetului. Vă mulțumesc! Mulțumim! Uh, pentru Comisia din, pentru Drepturile Femeii, doamna Garcia Perez, un minut. Gracias, presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene, tocmai de aceea ar trebui să se regăsească în toate obiectivele politice, inclusiv în contextul uh, exercițiului bugetar. Noi de la Comisia uh, pentru Drepturile Femeilor am cerut întotdeauna să vedem care sunt uh, rezultatele proiectelor și programelor europene și dacă egalitatea între bărbați și femei se regăsește în toate aceste programe. Toate instrumentele existente în politica de coeziune, cu fondul european, uh, fondul social european, cred că bugetul a fost, uh, s-a desfășurat foarte bine Însă, considerăm că anumite elemente pot fi îmbunătățite. Uh, trecem la grupurile politice. Domnul Piper, un minut și 30 de secunde. Ich habe meinen Platz hier. Mi-am schimbat uh, locul. Doresc să mulțumesc uh, Comisiei, doresc să mulțumesc lui Inge Gresle pentru că se referă la aceste puncte importante în acest raport. În calitate de fost raportor pe această temă, mă bucură faptul că Comisia se implică mai mult în controlele din statele membre, membre uh, și face mai mult și din punctul de vedere al recuperării uh, banilor. Comisia trebuie să discute mai mult cu statele membre care au probleme și să nu impună tuturor uh, reguli foarte uh, severe. Din punctul de vedere al bugetului Parlamentului, există semnale pozitive ceea ce privește gestionarea clădirilor și reducerea uh, costurilor de operare în ceea ce privește cheltuielile de personal, trebuie să facem mai mult, dar și mm, costurile pentru proiectele noastre emblematice trebuie să fie controlate. Este un lucru care se așteaptă de la noi din partea cetățenilor. Vă mulțumesc. Uh, doamna Ayala Sender, două minute. Gracias, presidente. <clears throat> Agradecer la presencia del presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Caldera, care cooperează cu noi la fiecare exercițiu de descărcare uh, de gestiune pentru a garanta faptul că bugetul european este folosit în cea mai bună manieră posibilă. Nu suntem întotdeauna de acord în legătură cu rolul celor două instituții în ce privește descărcarea de gestiune, dar sper că vom ajunge la un moment dat la un acord. Aș dori să salut și prezența doamnei comisar Georgeva, care s-a referit și dânsa la descărcare de gestiune și sunt uh, sigură că um, dânsa are o uh, abordare de bun simț și o pasiune pentru rigoare, astfel încât uh, se va asigura de o cea mai bună folosire a bugetului nostru. Președintele Barroso nu mai este acum uh, aici, însă el a adoptat aceste sisteme în trecut, iar acum uh, noi trebuie să vedem exact cum funcționează toate aceste elemente ale sistemului. Până la urmă um, s-au schimbat uh, multe lucruri Uh, de la plecarea domnului Ivaro să ce acest sistem. Așadar, Comisia trebuie să găsească un uh, raport uh, general, riguros, care să nu fie deloc părtinitor. Prin urmare, ar trebui să nu căutăm țap ispășitori pentru situația în care ne aflăm că nu avem un buget suficient. Am putut însă vedea, spre spinderea noastră, că doamna Gresle dorea să uh, apere uh, un risc uh, care depășea pragul de materialitate de 2%, ori acest lucru nu este un lucru care noi putem să fim de acord. În cazul Comisiei, de asemenea, nu am fost de acord cu așa ceva. Nu am folosit rapoartele OLAF, se pare, în forma cea mai bună. Un minut. Vielen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bugetul european, conform Curții Europene de Conturi, uh, a fost cheltuit în mod uh, corect, în mare parte, și am dorit să mulțumim tuturor instituțiilor europene, mai ales Curții Europene de Conturi, pentru acest uh, audit. Pentru noi este deosebit de important ca bugetul european să fie cheltuit doar pentru cheltuieli necesare avem nevoie de respectarea principiului subsidiarității. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, din ce în ce mai mult există cheltuieli europene pe care nu ar trebui să le facă în Uniunea Europeană, ci ar putea fi preluate de statele membre. În ceea ce privește cele mai mult de 40 de agenții, ne întrebăm dacă are vreo rațiune economică ca pe lângă Comisia Europeană să mai există și o uh, agenție specifică europeană institutul uh, privind uh, egalitatea între femei și bărbați. Nu cred că avem nevoie de el. Domnul uh, Toirer, două minute. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. În primul rând, din partea grupului politic ALDE, am dorit să mulțumim Curții Europene de Conturi, o instituție deosebit de importantă pentru noi, pentru a descoperi cheltuielile greșite a fondurilor europene și pentru a examina situația în administrațiile statelor membre. În general, considerăm că cererile centrale ale grupului ALDE din uh, trecut, referitoare la un mai bun control bugetar, au fost ascultate de Comisia Europeană și au fost puse în aplicare de statele membre. S-a recurs la corecții financiare pentru ca Um, cheltuielile să fie mai bine cheltuite. 80% din bugetul european uh, sunt cheltuite de statele membre și încurajăm Comisia Europeană să meargă mai departe pe această cale, pentru că rata de eroare, de eroare în politica de coeziune sau în politica agricolă este în continuare prea mare și rapoartele Curții de Conturi ne demonstrează că statele membre ar trebui să facă mai mult la fața locului, un lucru la care s-a referit și reprezentatul Curții de Conturi. Mai multe rapoarte ale Curții de Conturi ne demonstrează că achizițiile publice sunt prea complicate și că pentru foarte multe organizații neguvernamentale toate aceste proceduri sunt foarte greu de urmat. Grupul politic ALDE își dorește o simplificare și reducerea poverii administrative. mai bună cheltuirea banilor publici trebuie să fie o prioritate a Uniunii Europene. Pentru a controla mai bine execuția bugetară, ar trebui să ne orientăm mai mult înspre, un, înspre performanță și așteptăm propuneri concrete din partea Comisiei Europene. Ne dorim ca statele membre să meargă mai mult înainte să simplifice administrația, doar așa vom putea reduce ratele de eroare. Mulțumesc. Noi, doamna Cari, două minute. Øh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor de la comisie care au redactat rapoarte critice excelente și uh, s-a cooperat foarte bine și anul acesta, chiar dacă nu suntem tot timpul pe aceeași lungime de unde am ajuns la rezultate foarte bune. Vreau să mulțumesc și auditorilor pentru uh, rapoartele foarte amănunțite pe care ni le-au trimis. Din păcate, anul acesta avem de ce să ne manifestăm critic, mai ales când ne uităm la rata erorii, care este în continuare prea ridicată, 4,7%, ceea ce nu este, ce este, ceea ce este inacceptabil. Miliardele de euro care fac obiectul fraudei sau erorilor ar putea fi folosiți pentru a se crea locuri de muncă sau pentru a ocroti mediul înconjurător, ceea ce înseamnă că nu putem să acordăm descărcarea comisiei, iar uh, anul acesta am constatat că Consiliul nu dorește să îmbunătățească transparența și democrația în Uniunea Europeană în ceea ce privește descărcarea din 2007, 8, 9 uh, și așa mai departe. Și acum în 2013 a avut ocazia să facă acest lucru, însă Consiliul în continuare refuză să, să răspundă întrebărilor Parlamentului European în ceea ce privește bugetul. Iată de ce Comisia pentru Control Bugetar a, nu a acordat descărcarea de gestiune și sper că, a, că la vot se va sprijini această decizie, fiindcă este absolut scandal scandalos că nu ni se oferă accesul la aceste informații și nu putem să acceptăm explicații care fac referire la un um, acord uh, Gentleman's Agreement din anii 70. Trebuie să ne luați în serios, le datorăm acest lucru cetățenilor noștri și le datorăm uh, să fim uniți uh, împotriva acestor respingeri. Nu putem accepta că Consiliul refuză să răspundă întrebărilor. Domnul Stes voorzitter deze kwijting eh, beste collega's domnule președinte stimați colegi acest exercițiu de descărcare bugetară este exercițiul pentru uh, ultimul an al cadrului financiar multianual care s-a terminat în 2013. Uh, eh, Rata de eroare de 2,7% este mult mai mare decât rata acceptabilă de 2%. E important pentru noi să știm că o astfel de rată de eroare um, este una comună în gestionarea uh, programelor financiare uneori ajunge chiar la 5,2%. Statele membre ar fi trebuit uh, să știe că anumite sume pur și simplu nu trebuiau cheltuite. Sunt de acord cu domnul Caldera uh, atunci când se spune că trebuie luate măsuri. Acest lucru este foarte important, așa a spus și doamna Gresle uh, și asta în mod consecvent în raportul dânsei. E clar că trebuie să tragem la răspundere statele membre, iar dacă ministrii uh, naționali sunt de vină că nu au uh, cheltuit bine banii, trebuie să asume răspunderea politică. Un minut și 30 de secunde. Si, grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Descărcarea de gestiune ca procedură din păcate, se constată în continu- încă o dată că Uniunea Europeană este la mâna lobby-ului din statele membre lăsate de izbeliște și nu aduce nicio plus valoare banii, modul în care, modul în care este folosiți banii contribuabilor. Sub 1% din PIB se folosesc pentru această Europa vorbelor, care nu are curajul să uh, sta pe propriile picioare. Vrem să dăm în continuare fonduri partidelor și uh, haideți să, să scăpăm de scandalurile de cea cum ar fi finanțarea pentru partide politice care au uh, primit peste, care au primit uh, do, peste 30 de miliarde de euro, 22,3 pentru partide și 11 pentru fundații și suma a, a, a crescut foarte mult în uh, în ultimii câțiva ani, fără nicio justificare, dar noi vrem o descărcare de gestiune pozitivă, însă hai să vă spun un lucru din, pentru grupul nostru. Fondurile regionale trebuie să fie gestionate mai transparent uh, cu uh, informații de la statele membre, prin, se să se combată șomajul și să se sprijine inovația. Uitați-vă la programe pentru crearea de locuri de muncă care nu creează niciun loc de muncă și sunt astfel de programe. Nu, nu este singurul program și aș vrea să mulțumesc celor de la control bugetar și uh,

Allora, vorrei ricordarle quello che noi siamo. Noi siamo un movimento. Vreau să vă reamintesc că, uh, că noi suntem o mișcare politică în Italia care a refuzat 40 de milioane de euro de contribuții pentru partid, fiindcă noi suntem o mișcare și uh, avem o strângere de fonduri la nivel uh, voluntar de la cetățeni. Deci noi încercăm să aducem politica mai aproape de cetățeni și avem un format de finanțare diferit. Uh, ca delegație, noi la, de la 5 Stele am refuzat să facem parte din, din uh, aceste fundații. La Lyon, un minut și 30 de secunde. Coleg, le raport sur la décharge appelé... Stimați colegi, raportul uh, cu privire la descărcare ne face să observăm faptul că gestionarea de către Comisie și a statelor membre a banilor europeni pune în discuție gestionarea partajată. De, vorbim despre o dezbatere de formă în legătură cu viitorul instituțiilor uh, europene. Uh, această tax, uh, rată de eroare nu este acceptabilă pentru politica de dezvoltare regională sau rurală. Curtea de Conturi Europene Europeană uh, a ridicat dubii în legătură cu datele furnizate de statele membre, însă anumite instituții, la rândul lor, uh, furnizează date eronate, ceea ce demonstrează faptul că acest uh, sistem nu funcționează, pentru că repetarea erorilor necorectate în timp decredibilizează funcționarea ansamblului și demonstrează, practic, scleroza acestui drum. Cazurile de fraudă cele mai recente vizează agențiile și vorbesc mai ales um, de achizițiile publice sau de conflicte de interese. S-ar putea oare să primim niște lămuriri în legătură cu uh, agenția specializată Uh, vizată de o anchetă încă din 2011, uh, despre care nu mai știm uh, multe, câtă vreme această agenție internațională, fără să participe la licitații, primește bani din partea Uniunii Europene. A primit 137 de milioane de euro. Olaf a demonstrat că nu există existență legală a acestei agenții. Noi ar trebui să primim toate informațiile necesare în legătură cu acest caz. Mulțumesc. <clears throat> Doamna Schmidt, un minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Asistența pentru dezvoltare, care a fost finanțată în mare parte prin Fondul European pentru Dezvoltare, ar trebui să fie regândită de la zero. Uh, ratele de, de eroare anunțate de Curtea Europeană de Conturi sunt prea mari. Dacă cheltuim bani în uh, regiunile cele mai sărace ale lumii pentru a asigura o viață mai bună oamenilor, Uh, guvernele de la fața locului trebuie să se implice și ele să respecte anumite uh, standarde. Dacă acest lucru nu se întâmplă, uh, plățile trebuie să fie suspendate pentru că nu putem accepta plăți care se fac pur și simplu fără a nu fi respectat niciun criteriu. La fel de problematice sunt obli- obligațiile de a face plăți pe o perioadă pe mai mulți ani avem nevoie de criterii clare pentru o bilanțare provizorie. În plus, Fondul European pentru Dezvoltare trebuie să fie mai flexibil pentru a putea răspunde mai repede la catastrofe natur- naturale. Vedem ce se întâmplă în uh, Lampedusa, vedem ce se întâmplă în Nepal, Nepal, situații în care oamenii au nevoie urgent de ajutor. Nu este suficient să injectăm anumiți uh, câțiva bani și să sperăm că totul va, va merge bine. Nu, va trebui să susținem proiecte durabile care îi va ajuta pe oameni să se ajute singuri la fața locului. Mulțumesc. Domnul Liberațchi, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aici despre descărcarea de gestiune pe 2013 ultimul an al uh, cadrului anterior. Să nu uităm că comisia, alcătuirea comisiei s-a schimbat și ea. Și asta este important. Dar mai important este folosirea fondurilor și rata erorii. Rata erorii uh, la nivelul actual este mai ridicat decât ne-am dori. Iar una dintre concluziile și învățămintele trase de pe urma crizei financiare este că ar trebui să lucrurile ar trebui să fie îmbunătățite. Iar uh, aplicarea către rezultate și prestația ea, ci trebuie să ne verificăm prioritățile și modul în care le punem în aplicare. Și în egală măsură trebuie să avem uh, o metodologie comună între Curtea de Conturi și Comisie. Ceea ce privește întocmirea rapoartelor și folosirea indicatorilor. Metodologia Curții de Conturi ar trebui să fie apreciată aici, și, dar în acest raport lipsește echilibru, fiindcă pe de o parte se vorbește despre lipsuri dar în egală măsură ar trebui să arătăm unde s-au făcut îmbătrâni. Un minut. Uh, Domnule președinte, uh, funcționăm uh, cu un cadru financiar multianual semnificativ redus. Deci prioritatea noastră trebuie să fie că folosim mai bine banii pe care îi avem. Ori asta înseamnă că trebuie făcute schimbări semnificative în ceea ce privește atitudinea și cultura multora dintre instituțiile europene care cheltuie bani pe viitor Etalonul pentru măsurarea performanței uh, trebuie să fie reprezentată de valoarea uh, adăugată și de valoarea banilor. Uh, multe dintre aceste aspecte au reșit din raportul Curții de Conturi și mulțumesc auditorilor pentru că au subliniat o mai mare nevoie de transparență, disciplină bugetară și răspundere. Cred că um, cel mai bine putem face aceste lucruri dacă um, această instituție optează pentru o mai mare cantitate, calitate a rapoartelor de audit. Aș dori să-mi exprim și dorința uh, să putem lucra împreună cu Curtea de Conturi pentru a ajunge la rezultate uh, mai bune în ceea ce privește performanța bugetară. De asemenea, ne dorim uh, o prioritizare mai bine informată, o mai bună monitorizare și o mai bună valoare pentru banii cheltuiți. <clears throat> Acceptați un blue card din partea lordului Dartmouth. Thank you very much for taking the question. Uh, Mr. Ashworth, Domnule Ashworth, sunteți de acord atunci când discutăm uh, uh, controlul bugetar sau uh, discutăm bugetul că, de fapt, există aici o greșeală care nu poate fi remediată, pentru că există o demarcație între statele membre ale Uniunii Europene, 11 număr care dau bani și 17 statele Uniunii Europene care primesc bani. Această demarcație nu poate fi depășită. Vorbim de, de un principiu de bază al conflictului de interese aici. Nu sunteți de acord cu mine? If you insist on, on... Dacă insistați uh, pe maximizarea acestei uh, demarcații, nu veți ajunge la nicio, niciodată la o Uniune Europeană de 28 de state membre care alege să, aleg să lucreze împreună. Prin urmare, trebuie să definim elementele pe care le avem în comun, domeniile în care dorim să activăm împreună și să le maximizăm. Să nu mai vorbim despre linii de uh, demarcație pentru zonele în care nu cooperăm. Eram sub impresia că toți cheltuim și primim bani. Ehm, domnul ali un minut și treizeci de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragă doamnă Georgieva, domnule Caldeviera. Suntem de acord cu propunerea de rezoluție a Parlamentului European privind descărcarea de gestiune acordată agențiilor europene pentru 2013. Principalele aspecte ale funcționării agențiilor europene sunt acoperite în legătură cu aceste agenții și activitățile, activitățile lor. Nu trebuie să uităm că principala lor sarcină nu este cheltuirea a cât mai multor fonduri, ci cheltuirea acestor bani pentru a aduce o plus valoare pentru cetățenii europeni. În acest context aș dori să vă atrag atenția asupra cazului agenției Frontex, a cărei misiune este de a uh, îmbunătăți gestionarea frontierelor europene, respectându-se Carta Drepturilor Fundamentale Europene. Aș dori să știu în ce măsură activitatea agenției a fost eficace și în ce măsură ea a contribuit la o mai bună gestionare a frontierelor externe, la o mai bună înțelegere a situației de la aceste frontiere externe și la asistarea statelor membre în operațiunile comune. Este o temă care a devenit tot mai de actualitate în ultimii ani uh, în contextul dezbaterii privind propriile resurse ale Uniunii Europene și a unui val de imigranți înspre Uniunea Europeană. Pentru mine, care vin din Bulgaria, un stat care se confruntă cu presiuni tot mai mari migraționale, Două elemente sunt esențiale. Un buget mai mare pentru această agenție și o mai bună distribuire a eforturilor. Și închei, domnule președinte, trebuie să există o relație între banii cheltuiți și rezultatele obținute și astfel ar trebui să fie acordată descărcarea. Uh, domnul Scholtes, un minut și 30 de secunde. Hvala za besedo, spoštovana. Vă mulțumesc. Stimată doamnă comisar, stimată doamnă președinte Curții de Conturi. Aș dori să mulțumesc doamnei Gresle pentru raportul excelent și să mulțumesc tuturor colegilor de la Comisia pentru Control Bugetar. Mulțumesc și Curții de Conturi Europene. Astăzi, de mai multe ori am auzit că raportul Curții de Conturi a, uh, ne demonstrează că rata de eroare a scăzut, însă nu atât de mult cât ne-am fi dorit. Noi ne dorim ca banii publici să fie cheltuiți cât mai transparent, din toate punctele de vedere. Însă nu putem să spunem acest lucru pentru un, pentru un element, și anume proiectul ITER. Din păcate, planificarea a fost foarte proastă deja din anul 2006, costurile au explodat, au ajuns la 16 miliarde de euro. Proiectul ar fi trebuit să fie încheiat până în anul 2027 și există și alte cazuri de proastă gestionare asupra cărora ne atrage atenția Curtea de Conturi. Faptul că calendarul nu a fost uh, stabilit în mod realist de la bun început, deci este o lipsă de uh, responsabilitate dacă am acordat descărcarea de gestiune pentru anul 2013 acestui proiect. Dacă am acordat această descărcare de gestiune, am uh, ignora, am nega concluziile Curții de Conturi Europene și ne-am încălcat propriile principii. Sper că toți europarlamentarii să fie de acord cu mine. Și 30 de secunde. Um, Mulțumesc. În bugetul de 155 de miliarde de euro există multe linii bugetare care merită o anume discuție, însă deocamdată las deoparte linia bugetară care se leagă de uh, cei 35 de uh, membri de la ASHA care uh, reprezintă pur și simplu uh, o cheltuială cu un birou care uh, uh, în sine uh, e unul care cheltuie eronat banii Uniunii Europene. Nu mă refer și la linia bugetară care se leagă de instrumentul de preaderare, bani care sunt practic alocația statelor în curs de aderare. Vorbim despre 11,5 miliarde de euro dați între 2007-2013. Mai vorbim și de 11,7 miliarde care deja au fost alocația pentru perioada 2014-2020. Însă contextul pentru statele candidate poate, cum spunea și domnul Juncker, uh, este următorul. Citez, în următorii cinci ani uh, niciun nou uh, membru nu ni se va alătura în Uniunea Europeană. De aceea este foarte greu de înțeles de ce statele candidate vor primi fonduri de preaderare în acest moment, la acest nivel. Într-adevăr, este foarte greu de înțeles de ce aceste țări primesc finanțare de preaderare pur și simplu. Și aici marea anormalitate este uh, valoarea acestei finanțări, uh, mai ales cea care ajunge la uh, Turcia. Astăzi Turcia încalcă în mod sistematic drepturile omului și practic nici măcar nu recunoaște ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Sunt blue card din partea domnului Iacovcic, dacă îl acceptați. Yes, Mr. Iacovcic. Plavu kartu. Želim vas pitati Откуда? Mulțumesc că ați acceptat acest cartonaș albastru. Um, de unde vine atâta animozitate față de țări care primesc asistență de preaderare pentru Uniunea Europeană și care doresc să devină membri ai Uniunii Europene? De ce atâtea cuvinte grele la adresa lor? Și noi am primit asistență și iată-ne, acum suntem membri ai Parlamentului European, suntem colegi. Deci eh, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu spun pur și simplu că e vorba de sume foarte mari eh, cu acest instrument de preaderare. Și poate multă lume nu-și dă seama, cel puțin în Marea Britanie. Asta în ciuda faptului că, așa cum am spus și cum a spus domnul Juncker, nici nu spun eu asta, ci domnul Juncker, nu uh, se va face nicio aderare în următorii cinci ani. Deci nu înțeleg de ce uh, avem acești, uh, acest fond de preaderare, de ce este folosit, fiindcă vorba de sume foarte bani și se uh, anticipează un eveniment care poate nu va avea loc și, și sper că nu se va întâmpla, ce puțin pentru Turcia. Dați un uh, blue card din partea domnului Kirchhoff. Would you accept another blue card? Yes. Domnul Kirkhope. Uh, Lord Dartmouth. Um... Lord Dartmouth, nu credeți că hmm, dați dovadă de puțină ipocrizie în ce ați spus în această seară, dat fiind chestiunile financiare uh, cu care s-a confruntat UKIP în ultimii ani? Credeți că aveți greutatea morală să faceți aceste remarce? Vă mulțumesc, mai ales, mă refer la detalii. Vreau să vă spun un lucru. Asta e o tactică ieftină de dezbatere care nu are nicio noimă și, și este nedemnă de grupul dumneavoastră politic, de partid, dumneavoastră politic și este nedemnă de dumneavoastră pe care vă, dumneavoastră, pe dumneavoastră vă respect în alte contexte. Uh, Există uh, încă o solicitare, dar vă rog să aveți înțelegere, să trecem mai departe, pentru că și așa suntem întârziați. Și am să-l rog pe domnul Jdekovski uh, să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul, doamna comisar, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc doamnei Gresle pentru un, pentru un raport excelent. Eu m-am ocupat de 32 de agenții, majoritatea cărora se confruntă cu probleme legate de conflicte de interes, lipsa de transparență, lipsa de integritate internă, Uh, o proastă implementare și o slabă planificare bugetară. Foarte multe agenții încearcă să rezolve toate aceste probleme, altele, unele mai bine, altele mai puțin bine. Tocmai de aceea cred că ar trebui să amânăm uh, descărcarea de gestiune pentru uh, EIT, care nu a performat foarte bine în anul 2013 și nu s-a descurcat foarte bine nici în anul 2014. Situația legată de această, de conturile acestei agenții nu a fost mulțumitoare. Execuția bugetului a fost una slabă, au existat probleme cu verificările extante a tranzacțiilor și Curtea de Conturi a descoperit uh, defecțiuni și în achizițiile publice, o absorție proastă și așa mai departe. Deci lucrurile pot fi îmbunătățite foarte mult. Pe de altă parte, Frontex, o agenție care a avut probleme uh, în trecut, ar trebui să primească descărcarea de gestiune pentru că uh, se întâmplă lucruri foarte importante în Marea Mediterană. Un minut și 30 de secunde. Uh, aș dori să mulțumesc Curții de Conturi uh, pentru munca depusă pentru acest exercițiu. Ca și raportor uh, din umbră aș dori să mă axez pe mulțumirile care trebuie date raportorilor pentru uh, munca depusă. Pot să spun că grupul SND va uh, urma poziția Comisiei pentru uh, Control Bugetar și va acorda descărcarea de gestiune pentru toate instituțiile, cu excepția EIT. Chiar sper ca EIT să poată să facă progrese în lunile care vin pentru a ne permite să le acordăm și lor descărcarea de gestiune mai târziu în acest an. Grupul nostru a înaintat mai multe amendamente la raportul aspectul uh, orizontal care se leagă mai ales uh, de uh, chestiune care țin de personal. De exemplu, ne opunem impunerii de tăieri de personal dincolo de limitele deja aprobate pentru că altfel agențiile vor avea dificultăți în a-și îndeplini mandatul. Într-adevăr, anumite agenții deja au uh, probleme uh, pentru că nu au suficient personal. Noi credem uh, că bugetul pentru personal trebuie bazat pe nevoile fiecărei agenții pentru ca aceasta să poată să-și îndeplinească mandatul și nu ar trebui să ținem cont de cifre arbitrare sau să facem pur și simplu reduceri arbitrare. De asemenea, credem că agențiile care primesc finanțarea din taxe forfetare să beneficieze de anumită flexibilitate în ce privește personal. Mulțumesc. Sulic, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamna comisar, Curtea Europeană de Conturi are un uh, buget anual de 140 de milioane de euro. Bani pentru care se redactează un Uh, raport anual. În anul 2014, Curtea de Conturi a adresat 14 uh, întrebări uh, agenției Frontex, la fel de multe ca cele adresate de mine. Există o corupție atât de mare pentru că oamenii sunt convinși că banii pică din cer. Și este o rușină dacă Curtea Europeană de, de Conturi cu, cu un buget anual atât de mare are doar 14 remarci de făcut față de Frontex. Curtea de Conturi este cel mai bun uh, exemplu în acest sens. Pentru un minut și 30 de secunde. voorzitter ook ik wil graag de rekenkamer bedanken voor het jaarverslag. domnule mulțumesc și eu raportul anual mai ales de a pus punctul pe i în ceea ce privește bugetul european și anume că nu se uh, concentrează suficient asupra rezultatelor. Ni se spune că statele membre folosesc o metodologie numită use it or lose it, și uh, rezultatele nu joacă niciun rol în această evaluare. Două exemple din două rapoarte ale Curții de Conte de anul trecut. E vorba de plăți care nu au avut, uh, cheltuieli care nu au avut rezultate concrete. Programul pentru industria agroalimentară de prelucrare a alimentelor cu un buget de 5,6 miliarde de euro și programul pentru măsurile de promovare a naturii pentru fondurile rurale. 10,6 miliarde de euro. Deci 16 miliarde de euro pe o perioadă de programare bugetară de șapte ani. E incredibil așa ceva. E o sumă fabu- uh, fabuloasă, fără niciun rezultat. Faptul că nu uh, suntem orientați către rezultate este o problemă pe care trebuie să rezolvăm cât mai curând. Trebuie să uh, schimbăm politica bugetară europeană. Este urgent acest lucru și uh, mă bucur că Comisia pentru Control Bugetar uh, pentru că acolo ideea mea de a constitui un grup consultativ uh, pentru a, în acest scop a fost adoptată. Vă mulțumesc. Un minut și 30 de secunde. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A parlament mentesítésével kapcsolatban két dolog... Aș dori să vă atrag atenția la două aspecte în ceea ce privește descărcarea de gestiune a Parlamentului. Prima problemă este transparența. Acest raport reprezintă un mic pas uh, înspre uh, susținerea transparenței, însă mai sunt și alți pași, mulți care trebuie uh, făcuți. Și asta pentru ca Parlamentul să devină mai transparent. Trebuie ca alocațiile parlamentare să devină mai transparente și există propuneri care merg în acest sens în text. Însă cred că avem nevoie de uh, uh, alte măsuri de asemenea. Aș dori să vă mai atrag atenția și la o a doua chestiune, și anume faptul că atunci când vine vorba de uh, Parlament, nu avem doar o obligație de a negocia uh, la Paris uh, la finele acestui an, ci uh, trebuie și să reducem propriile noastre emisii de dioxid de carbon, care, bineînțeles, că presupun la rândul lor economii bugetare. În ceea ce privește agențiile, aș dori doar să menționez două dintre acestea, Frontex și

Uh, doamna kadenbach un minut. herr präsident frau kommissarin! Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Astăzi am discutat foarte mult despre ce nu a funcționat foarte bine în bugetul din 2013 și o rată de eroare de peste 4% nu trebuie să ne bucure. Și trebuie să tragem învățămintele necesare pe, pe viitor vedem că raportul Curții de Conturi ne demonstrează că au existat uh, erori în trecut, însă avem și învățăminte de tras pe viitor. Să nu uităm că 96% din cazul lucrurilor a funcționat uh, bine. Agențiile s-au achitat de mandatul pe care l-au uh, primit și ar trebui să vedem și ce a funcționat bine și să învățăm uh, Uh, din ce a funcționat bine. Acolo unde s-au înregistrat erori, trebuie să înțelegem ce trebuie să facem mai mult pe viitor. Trebuie să reducem birocrația, trebuie să îmbunătățim accesul la fondurile europene, să simplificăm uh, acest acces care este lipsit de erori. Și cred că ar trebui să gândim în acest fel pe viitor. Avem nevoie de control, dar avem nevoie mai ales de perspectiva de viitor. Mim, domnul Zeller, un minut și 30 de secunde Vă mulțumesc, domnule președinte. Vestea bună pentru comisie este că descărcarea de, de gestiune pentru anul 2013 poate fi acordată în ciuda unei rate de eroare tot mai mare în ceea ce privește punerea în aplicare, așa cum a constatat Curtea de Conturi și Uh, da, în ciuda dubiilor că rezultatele dorite în țările în curs de dezvoltare au fost și uh, atinse. <coughs> Însă, Fondul European de Dezvoltare este operat într-un mod special de Uniunea Europeană deși alte instrumente externe ale politicii externe Uniunii Europene fac parte deja din bugetul european. În ceea ce privește bugetul pentru anul 2015, nu trebuie să uităm că se negociază um, noi obiective ale dezvoltării mileniului. Trebuie să discutăm despre prelungirea codului de la Cotonou dincolo de anul 2020 într-o nouă perspectivă financiară și în acest context avem nevoie de o mai bună coordonare a eforturilor uh, statelor membre cu cele ale Uniunii Europene. Cred că Fondul European pentru Dezvoltare trebuie integrat bugetului uh, european. Avem nevoie de o mai bună transparență. Mulțumesc. Domnul uh, Novakov, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Aveam 18 ani când Bulgaria a traversat una din cele mai grave crize din istoria modernă. Nu multe instituții guvernamentale mai funcționau și provocările erau enorme. De atunci s-a trecut mult timp și am uh, tras învățăminte. Bulgaria de atunci, iată, a devenit membru al Uniunii Europene și eu pot să spun că s-a înregistrat progres, au avut loc rezultate clare, iar dezbaterea de astăzi ar trebui să se concentreze asupra poveștilor de succes. Conform datelor Comisiei Europene, Bulgaria a absorbit 75% din fondurile europene. S-au uh, făcut oarecare critici în ceea ce privește programele de dezvoltare rurală, dar acum putem spune că uh, avem unii beneficiari care au o prestație foarte bună. 7 milioane au fost plătite din Fondul European de Pescuit și cred că instituțiile, organizațiile din Bulgaria funcționează bine și rapoartele viitoare vor dovedi acest lucru. Vreau să-i mulțumesc, doamne Gresle, pentru profesionalism. Procedura Catch the Eye și uh, am să dau cuvântul domnului Marias pentru un minut. Dezbaterea din această seară îmi dă ocazia de a mă uh, referi la ENISA, Agenția Europeană pentru uh, Securitatea Rețelelor, Securitatea Informatică din Heraclion uh, din Grecia. În 2012 și 2013 am putut asista la eforturile făcute pentru uh, uh, a alunga această autoritate din uh, Grecia. Ne-am luptat cu autoritățile locale pentru a putea opri aceste încercări. Alții au vrut să împartă în două această autoritate, să se păstreze doar 10 persoane angajate în Heraclion. În 2010, suprafața deținută de această agenție era foarte mică și avea foarte puține fonduri la dispoziție, spre osebire de alte agenții cu sediul la Bruxelles, să spunem. Se încerca practic mutarea acestei agenții la Bruxelles, însă aceste încercări oh, au eșuat. Doamnă Georgieva, Uh, Curtea de conturi poate ar trebui să examineze cu atenție uh, această uh, situație. În ceea ce mă privește pe mine, niciodată nu voi vota pentru descărcarea emisă și cer colegii să facă același lucru. Govoriti o 52 razrișnice u jednoj minuti zaista nije moguće. Este foarte dificil să luăm cuvântul în legătură cu 52 de rapoarte diferite într-un minut toga i saznati što se zaista zbiva u... Însă ar fi foarte util să studiem propunerile făcute în acest raport, pentru că astfel am putea învăța foarte multe lucruri despre modul în care funcționează instituțiile europene. Am cerut să iau cuvântul pentru a mă referi la credibilitatea Uniunii Europene, credibilitatea activității uh, agențiilor europene. Toate recomandările au fost făcute nu pentru a nu vota pentru descărcarea de gestiune, ci să ne gândim la care sunt elementele pe care le putem îmbunătăți. În momentul în care suspendăm plăți în programele din politica de coeziune, trebuie să înțelegem că cei care își doresc mai multă Europa sunt cei care folosesc această politică. Ah, Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă bucur uh, că s-a înaintat acest raport al Curții de Conturi pe marginea unui dosar pe care îl cunosc foarte bine, fiindcă o de, o de, avea avut loc acolo o delegație europeană. Este vorba de gestiunea administrativă a proiectului ITER. Fiindcă ne dăm seama, pe de-o parte, că Comisia pentru Control Bugetar nu a votat descărcarea privind ITER, dar în același timp ne dăm seama că acest proiect este opac, fiindcă nu există transparență în ceea ce privește agenda uh, activităților. Este foarte costisitor. Din 2006 a trecut la, de la 5 miliarde la 16 miliarde se solicită o prelungire cu uh, 280 de milioane de euro și 30 de ani în plus pentru finanțarea și pentru a ne asigura că uh, se va con- constitui acest prim proiect ITER. Și totul este ipotetic și uh, cred că dacă nu se va vota descărcarea, atunci vom permite uh, organizatorilor ITER să uh, Uh, răspundă, uh, să răspundă unor întrebări ale parametrului European în ceea ce privește această gestiune financiară. Iar analiza curții de conturi este un instrument foarte bun care, <coughs> care uh, să ne permită nouă să avem răspunsuri la întrebările noastre. Vă mulțumesc. Doamna Kadenbach, deși a vorbit pe lista vorbitorilor, facem o excepție. Ich danke Vă mulțumesc pentru acest lucru. Astăzi nu doresc să vorbesc doar în nume propriu, dar și în numele multor cetățeni care mi-au scris în legătură cu amendamentul vestit deja cu numărul 27 pentru a furniza ajutor a, uh, refugiaților din tabăra din Timduf. Aș dori să cer colegilor să voteze pentru acest amendament mâine, pentru că este vorba de oameni care depind de ani de zile de ajutorul umanitar și pe care nu ar trebui să-i lăsăm singuri, să-i sprijinim în calitate și să ne aducem o contribuție în calitate de europeni. Vă mulțumesc, doamna Kadenbach. Proszę de gosu, paniu panią Silva Caldeira. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Silva Caldeira. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Dați-mi voie în final, acum, uh, în concluzie, să ridic câteva aspecte din punctul de vedere al Curții de Conturi. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru uh, pentru felicitările exprimate față de toți cei care și-au adus contribuția activității dumneavoastră în Curtea Europeană de Conturi. Îmbunătățirile la adresa bugetului european reprezintă o provocare cu care ne-am confruntat, care trebuie să fie asumată de Comisia Europeană de autoritățile responsabile din statele membre. Dar până la urmă toate instituțiile trebuie să pună umărul. În ceea ce ne privește, Curtea de Conturi este de părere că trebuie și noi să punem mai mult accent pe chestiuni legate de performanță din raportul anual. Dorim să alocăm mai multe resurse pentru a oferi Parlamentului European rapoarte speciale, relevante, oportune, în ceea ce privește metodologia de performanță care contează cel mai mult pentru Parlamentul European și pentru cetățenii europeni. Iar în cele din urmă, domnule președinte, am ținut cont de recomandările adresate în descărcare curții de conturi. Vă asigur că vom continua să lucrăm de aproape cu dumneavoastră pentru a pentru a colabora uh, strâns și pentru ca instituțiile noastre să fie un motor în ceea ce privește obținerea de rezultate pe care o dorim cu toții și o cerem cu toții în această după amiază, fiindcă asta contează cel mai mult pentru cetățeni rezultatele. Vă mulțumesc! Obrigado. On behalf European Commission. Mulțumesc din partea Comisiei Europene. Doamna Georgieva are cuvântul mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și membrilor Parlamentului European care au participat la această dezbatere și aș dori să mulțumesc și celor care au contribuit la pregătirea dezbaterii din această seară Apreciem contribuțiile dumneavoastră și așa cum s-a întâmplat și cu raportul Curții Europene de Conturi, vă asigur că vom studia cu mare atenție recomandările raportului votat mâine și vom depune toate eforturile necesare pentru a le pune în aplicare, pentru că contează până la urmă ca aceste dezbateri să se traducă în acțiuni din partea Comisiei Europene, din partea statelor membre, care să îmbunătățească modul în care cheltuim banii contribuabililor europeni. Aș dori să mă refer la trei puncte. În primul rând, să învățăm din experiențele trecute, un lucru menționat de mai mulți vorbitori. Este o obligație a Comisiei Europene în uh, programele cu gestiune partajată, obligație și a statelor membre de a învăța din experiențele bune și din experiențele proaste și aș dori să continuăm în acest spirit cu identificarea lucrurilor care funcționează și să le comunicăm și altora, pentru că succesul duce la succes, să învățăm, să înțelegem ce nu funcționează și să corectăm ce nu funcționează. A doua remarcă se referă la problema metodologiei. Ne aflăm la un moment uh, important în care Încercăm să echilibrăm măs- măsurile referitoare la conformitate cu cele referitoare la performanță. Să creăm această cultură a rezultatelor despre care am discutat. Nu este un uh, subiect uh, trivial, nu este deloc ușor. Măsurarea uh, performanței la anumite domenii, de exemplu participarea la școală, este un lucru ușor. Măsurarea impactului a investițiilor Uh, în IMM-uri pentru crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economică este mai dificil să cuantificăm cum contribuie un drum într-o zonă rurală la uh, creșterea economică este mai dificil și există întotdeauna un risc legat de concentrarea pe performanță, să ne concentrăm mai degrabă pe ce este mai ușor de măsurat și nu pe ce este mai important pentru economiile și pentru cetățenii europeni. Tocmai de aceea aș saluta un dialog cu Curtea de Conturi, cu Parlamentul, cu statele membre, cu Consiliul privind uh, această cultură a performanței dacă vom avea abordarea potrivită, aceasta va fi în beneficiul economiei noastre, dacă nu va fi vina noastră, deci trebuie să ne asigurăm că avem metodologiile potrivite și să împărtășim învățămintele pe care le tragem. Ultima remarcă se adresează celor care s-au referit la beneficiile aduse de fondurile europene. Acestea sunt enorme. Am vizitat uh, Letonia în urmă cu câteva zile, de exemplu, și președintele Comisiei Europene, Comisie Parlamentară pentru Afaceri Europene, mi-a spus cum uh, în Letonia mm, școlile sunt de nerecunoscut, sunt uh, școli moderne, eficiente din punct de vedere uh, Uh, energetic. Este o plăcere pentru elevi să meargă la școală. Letonia este mai bine conectată de restul lumii printr-un aeroport modern, cu un trafic mai mare, cum în orașul în care dumnei a crescut, nu ai mai recunoaște străzile față de trecut și zonele rurale nu mai sunt de recunoscut datorită investițiilor făcute care au îmbunătățit atât peisajul rural cât și cel urban și eu am trecut printr-o experiență similară în țara din care provin. Deci, uh, într-adevăr, 4,7% din bugetul uh, european este, este supus erorilor, o parte este fraudat, dar 93, uh, mai mult de 90% a funcționat bine și trebuie să ne asigurăm că bugetul european este folosit cât mai bine posibil. Și recunosc și eu, doamnă Gresle, profesionalismul activității dumneavoastră, ca și cel al raportorilor uh, din umbră. Vă mulțumim pentru eforturile dumneavoastră și voi transmite acest lucru colegilor din comisie cu un angajament foarte clar să folosim mult mai bine banii contribuabililor europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! doamnă comisar. În numele Consiliului European dau cuvântul domnului Reis. Mă rog. Stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, această dezbatere demonstrează că suntem uh, la fel de îngrijorați în legătură cu anumite aspecte. Trebuie să ne bazăm pe raportul Curții de Conturi și avem multe de făcut, nu doar uh, să comentăm. E clar că fiecare trebuie să-și asume răspunderea. Dacă vorbim despre descărcarea de gestiune <coughs> pentru Consiliu și Parlament, aș dori să subliniez că Consiliul își îndeplinește obligațiile în conformitate cu uh, articolul 319 din uh, Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene. Suntem gata să discutăm mecanismul cooperării între Consiliu și Parlament și am luat în notă de apelul Parlamentului uh, care apare în rezoluția Parlamentului de pe data de 23 uh, uh, octombrie. La deschiderea ședinței Comisiei de pe 23 februarie, președintele Comisiei, doamna Gresle, a menționat faptul că rata Letoniei, rata de eroare, este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, 1%. Eu uh, înțeleg uh, preocupările eurodeputaților cu privire la uh, rata de eroare ridicată. Consiliul regretă la rândul său această situație. Prin urmare, recomandăm măsuri de corecție și măsuri preventive pentru a îmbunătăți situația. De asemenea, aș dori să mai adaug uh, și că, așa cum a spus și mai mulți uh, antevorbitori, discutăm despre perioada anterioară de programare și ne așteptăm ca procedurile consolidate uh, și controlele mai stricte care sunt incluse în perioada de programare 2014-2020 um, vor duce la rate um, de eroare mai reduse. În concluzie, aș dori să subliniez faptul că bugetul Uniunii Europene reprezintă un instrument important pentru a putea să ne atingem obiectivele comune. Avem nevoie de rezultate tangibile, avem nevoie de creștere, ocupare și investiții. Avem nevoie de un spirit de antreprenoriat mai pregnant și mai multă competitivitate. Nu ne putem permite să pierdem bani europeni. Trebuie să putem răspunde în fața cetățenilor noștri, în fața contribuabililor noștri. Trebuie să putem controla modul în care se folosesc uh, fondurile europene și trebuie să îmbunătățim folosirea lor. Toate acestea pentru a putea să uh, atingem la obiectivele mult așteptate. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru. Dăm acum cuvântul raportorilor și începem cu doamna Gresle. Vă rog. Domnule președinte, dragă reprezentant al Consiliului, vă mulțumesc pentru cuvintele foarte clare și ne, ne, ne vom asigura că vă vi leți uh, respecta. Vă mulțumim pentru că ați venit în această seară aici la Parlamentul European uh, și ne vom baza pe dumneavoastră și pe urmașul dumneavoastră. Este un semnal foarte puternic cel transmis de președinția letona a Consiliului colegei Kadenbach aș dori să spun că nimeni nu cere reducerea ajutorului pentru refugiații, refugiații uh, respectiv. Cerem pur și simplu organizarea unui recensământ în tabăra respectivă. Uh, aceasta este singura critică și cerem ca ajutorul să fie plătit pentru oameni existenți și am dorit să știm câți refugiați există în uh, tabăra uh, respectivă. Nimeni nu dorește reducerea ajutarelor, însă nu putem, uh, trebuie să știm care este situația și nu putem accepta următoarea situație în care um, refugiații existenți acum să trebuiască să plătească pentru greșelile trecute. Am avut o dezbatere cu doamna comisar Georgieva și a fost trimisă și o misiune din partea Direcției Generale EHO, dorind să ne asigurăm că situația a fost îmbunătățită și cred că este un serviciu pe care îl facem uh, refugiaților. Vă rog să respingeți amendamentul 27 pentru că nu este deloc util și nu este, nu ne facem o, o favoare ignorând uh, aceste elemente sau discutându-le uh, pe lângă miezul problemei. Avem nevoie de uh, o gestiune partajată, dar doar aceasta poate funcționa doar cu date fezabile. Uh, Comisia trebuie să recurgă în continuare la suspendarea plăților, trebuie verificată plus valoarea generată. Este un lucru pe care îl vom cere și în următorii ani. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Gresle. Dau acum cuvântul doamnei Labaiova. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că am ascultat că Descărcarea nu se va termina mâine și este un proces mai lung. Iar în raportul meu și în evaluarea Fondului European de Dezvolta Dezvoltare, mergem mână în mână cu viitorul acestui fond. Raportul nostru preferă o definiție transparentă și precisă a priorităților viitorului Fond European de Dezvoltare. Dați-mi voie să repet trei lucruri. În primul rând, uh, instrumentele financiare ar trebui să fie comparabile cu cele folosite în cadrul financiar până în 2000, de până în 2020, ceea ce înseamnă mai multă eficiență și mai multă transparență. În al doilea rând, riscul sporite în țările beneficiarelor uh, ar trebui să fie reflectate în rapoartele noastre. Iar în al treilea rând, ceea ce am propus și eu, Fondul European de Dezvoltare ar trebui să facă parte din bugetul Uniunii Europene și să fie mai flexibil pentru ca banii să fie folosiți imediat și în conformitate cu ce ne cere situația. Sunt, vreau să mulțumesc Comisiei, Curții de Conturi pentru cooperarea de care s-a dat dovadă și de faptul că primit răspuns la toate întrebările mele. Vreau să mulțumesc și secretariatului Cocobu, echipei de la alte echipei mele și tuturor colegilor de la alte comisii, mai ales domne Gresle. 52 de rapoarte au fost prezentate aici, deci un raport pe săptămână a trebuit să le Acum trebuie să le examinăm foarte, într-o perioadă foarte scurtă. Comisia, deci, a făcut o treabă foarte bună pentru Parlament și pentru Uniunea Europeană și mă bucur să fac parte din această comisie. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperare. Rezultatul a fost că, iată, nu s-au trimis amendamente la versiunea finală a textului. O experiență foarte plăcută pentru mine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, domnul Pavnio are cuvântul. Prezident, madame... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnule președinte în exercițiu. Uh, câteva cuvinte pentru a însoți o parte din intervențiile făcute astăzi în legătură cu descărcarea de gestiune pentru 2013 în Parlamentul European. Mai întâi aș dori să mă refer la premiul Lux. Da, trebuie să apărăm acest premiu. Vorbim până la urmă de o manifestare puternică a Parlamentului European care până la urmă permite, prin documentare, Um, recompensarea în avans uh, a tulburărilor din societatea noastră. Trebuie să apărăm acest uh, premiu pentru că face parte din identitatea noastră culturală. În al doilea rând, trebuie să apărăm uh, proiectul Casei de Istorie Europene și nu să-l abandonăm cum cer unii. Nu, pentru că haideți să înțelegem uh, că un uh, popor fără istorie este un popor uh, fără viitor. De aceea trebuie să apărăm acest frumos proiect al Casei de Istorie Europene. O a treia remarcă uh, vis-a-vis -vis de ceea ce ne spunea domnul Vali. Domnul Vali ne spunea că ar trebui să diminuăm sau să oprim uh, finanțarea noastră pentru partidele politice europene, dar uh, până la urmă noi apărăm democrația. Nu avem doar de a face cu expresie politică locală, precum este mișcarea dumneavoastră 5 stele din Italia. Nu, noi suntem internaționaliști toți și trebuie să facem astfel încât dezbaterea noastră noastră să depășească preocupările noastre locale prin această finanțare a uh, fundațiilor, pentru că astfel noi participăm uh, la dezvoltarea uh, democrației, inclusiv a celei europene. Și aș dori să revin la o polemică pe care am auzit-o mai devreme din partea domnului Dartmouth, care se lega de cabinetul președintelor. S-a spus deja în acest hemiciclu faptul că trebuie discreditați cei care emit păreri populiste precum uh, aceasta. Eu cred că reprezentantul domnului Eger, domnul Kirchhoff, uh, a spus ceea ce trebuia spus. Uh, Vorbim despre ipocrizia reprezentanților UKIP aici, în această sală. Și Uh, conchid, prin acest raport am demonstrat în uh, dorința noastră de a avea mai multă transparență. La începutul uh, discuției am spus și mai spun și acum că după această radiografie legată de această descărcare de gestiune ne rămâne în față un drum și cum spunea François Mitterrand, acolo unde există voință, există și o cale. Ori eu cred că această cale care vizează transparența Uh, este una pentru care optează toți uh, parlamentarii uh, europeni care își doresc transparență. Mulțumim, domnule deputat. Isela. Cuvântul domnului Vistisen. Take a floor, please. Mr. Vistisen is absent. Domnul să nu este în sală. Sovanie, nat. Prin urmare, încheiem această dezbatere. Vom vota toate aceste rapoarte mâine. Iar următorul punct de pe ordinea de zi este un raport al doamnei Chartier prefinanțarea programelor operaționale susținute uh, de inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.